n-ar fi uh, bine să amânăm, așa că am să dau cuvântul oricum uh, domnului comisar. Eu sunt sigur că dânsul cunoaște foarte bine fondul chestiunii. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului, Comisia acordă multă importanță acestei probleme a siguranței și a sănătății la locul de muncă și suntem de asemenea conștienți de interesul Parlamentului în acest sens. Strategia europeană din 2007-2012 a avut rezultate pozitive la nivelul Uniunii Europene, după cum arată o evaluare publicată recent. Această evaluare a afirmat importanța dimensiunii europene a politicilor în domeniu. Strategia a jucat un rol deosebit de important dacă ne gândim la reducerea numărului de accidente și la îmbunătățirea legislației generale privind siguranța și sănătatea la locul de muncă. Scopul de a reduce cu 25% accidentele de muncă ar fi putut fi atins în 2012 strategia oferea un cadru coerent de acțiune și a stimulat coordonarea eforturilor statelor membre. Pentru a obține informații suplimentare, mai ales de la reprezentanții autorităților publice din statele membre, parteneri sociali, experți care se ocupă de acest domeniu, am lansat o consultare publică online pe 31 mai 2013. Asta odată cu publicarea raportului de evaluare. Consultarea s-a încheiat în august 2013, 26 august. Primit foarte multe răspunsuri și în prezent le analizăm. Comisia va decide etapele următoare în lumina acestor reacții. De asemenea, vom avea în vedere și alte contribuții instituționale, cum ar fi rezoluția dumneavoastră din 2011 și avizele privind noua strategie adoptată de Comisia Consultativă și de asemenea de Comisia Inspectorilor Muncii 2011. Orice cadru strategic pentru siguranța la locul de muncă trebuie să fie sprijinită de date concrete pentru a identifica clar plus valoarea europeană, provocările și prioritățile și impactul asupra angajaților și companiilor. A fost nevoie de o analiză minuțioasă a situației pentru a evalua impactul strategiei în diferite domenii impactul asupra angajaților și a firmelor, mai ales de vorba de IMM-uri. Și de asemenea ne-am uitat la diferitele contexte naționale. Asta a permis identificarea principalelor provocări, elemente care vor beneficia de atenție specială în viitor. De asemenea, Comisia evaluează legislația generală europeană în domeniu. Consultarea publică este menită a spori transparența și participarea publică la procesul legislativ, valori esențiale, valori esențiale împărtășite de toate instituțiile europene. Mulțumim, domnule comisar. Avem noroc, iată. Doamna Beres, autoarea întrebării, a sosit. și deși am avut deja răspunsul comisiei, dăm cuvântul 5 minute doamnei pe Perez ca să pun întrebarea inițială. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, îmi cer scuze de această confuzie legată de momentul intervenției. În urma consultărilor cu Comisia Europeană, care anticipează într-o oarecare măsură um, ceea ce ne doream și noi în numele Comisiei de Ocupare a Forței de Muncă să uh, clarificăm aici ca tematică. În ce privește strategia privind uh, garantarea sănătății la locul de muncă pentru că avem uh, momente de neliniște legate de uh, ceea ce uh, Comisia a propus pentru strategia, așa numita strategie pentru anul 2020, în care sunt tratate și probleme legate de sănătatea la locul de muncă. Președintele Comisiei, anul trecut, deci acum un an, a vorbit despre starea națiunii și a spus că problema modelului social ține de competitivitatea Uniunii Europene, dar pentru noi problemele legate de sănătate și siguranță la locul de muncă fac parte din esența acestui model social. Deci, criza a agravat într-un fel sau a urgentat necesitatea de a avea o strategie în acest domeniu. Dar noi știm că problema legată de o inițiativă legislativă în ce privește uh, anumite îmbolnăviri uh, la locul de muncă uh, constituie o preocupare pentru uh, comisia noastră. Ă, de ce ă, ne aflăm în această situație? Strategia legată de sănătate și siguranță la locul de muncă este un element care este recunoscut de către toți actorii ă, ca făcând parte din modelul social, ca făcând parte dintr-un proces progresist. De ce nu se reiau demersurile în acest sens? Deci, în urma întrebării orale și, orale și propunerii de rezoluție pe care dorim să o supunem uh, plenarei, uh, trebuie să ne gândim că este o chestiune de uh, responsabilitate pe care trebuie să ne asumăm. Nu ne situăm pe poziții polemice Vrem să știm care este intenția dumneavoastră uh, când veți înnoi această strategie, pentru că este o urgență absolută. Pe 5 decembrie 2011, Parlamentul European a uh, cerut o evaluare a rezultatelor acestei strategii și uh, ne aflăm, de fapt, încă sunt sub impactul crizei economice asupra celor mai vulnerabili deci este nevoie ca strategia să fie revizuită și să răspundă la necesitățile eh, care sunt eh, acum eh, mai pregnante dat ca efect al crizei. Deci ne îngrijorează faptul că se folosesc acum scuze legate de criză uh, pentru uh, că nu a fost elaborat uh, sau înnoită strategia în acest domeniu. Tehnologiile au evoluat și în urma evoluțiilor tehnologice au apărut noi riscuri pentru sănătatea muncitorilor. Pentru că există un stres la locul de muncă, care nu a fost analizat în strategia anterioară. În aceeași manieră, impactul crizei care ă, se prelungește ar trebui să fie un element suplimentar pentru a revizui strategia. Deci, Dați-ne voie să spunem în numele Comisiei pentru reocuparea forței de muncă că noi um, ne temem că această strategie va veni prea târziu. Noi trebuie să uh, respectăm modelul social um, fără să avem întârzieri în strategia noastră. Deci eu aș vrea ca să vină un mesaj din partea dumneavoastră, chiar dacă vă aflați mai aproape de finalul mandatului, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Mulțumim, Pervan, și iar acum dăm cuvântul reprezentanților grupurilor parlamentare pentru două minute în numele grupului PPE va vorbi domnul Ceaba Öri. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, am ascultat răspunsul dumneavoastră cu mare atenție și mă bucur că Comisia pune accentul pe sănătatea și siguranța la locul de muncă prin această strategie. Vreau să vă informez că și noi dăm o mare importanță acestei probleme, atât de mare încât am adoptat mai multe rezoluții, ultima fiind în iulie, așa cum a spus deja și uh, președinta comisiei noastre. În revizuirea de la jumătatea mandatului am cerut în mod specific comisiei, în 2011 vă reamintesc, ca până la sfârșitul uh, anului 2012 uh, să reînnoiască strategia care urma să expire. Aș uh, putea să mă opresc pentru că Comisia pare că a dormit pe această temă și a venit târziu la consultările cu partenerii sociali, dar mai bine mai târziu decât niciodată și e bine că au venit cu reacții pozitive document, uh, documentul de evaluare nu am citit absolut nimic despre data la care va fi pusă în aplicare strategia și acest lucru este extrem de important pentru noi, pentru că sănătatea și securitatea la locul de muncă sunt uh, de competență exclusivă a Uniunii Europene, pentru că vorbim despre viața omului, despre siguranță, uh, și este un subiect extrem de important în ceea ce privește concurența. Deci afectează și economia europeană. Deci transparența și predictibilitatea sunt extrem de importante nu doar pentru angajați, cât și pentru angajatori. Deci vorbim și despre interesele uh, firmelor europene și există multă reticentă, într-adevăr, uh, și progrese destul de lente pe această temă și împărtășesc uh, punctul de vedere al președintei comisiei noastre. E de înțeles, dar e contraproductiv. Pentru că se vine cu răspunsuri la animerală, există o lipsă de stabilitate și asta reprezintă o amenințare gravă pe care ar trebui să o rezolvăm. Domnule comisar, de ce nu putem adopta această strategie? Care este obstacolul care vă împiedică să faceți acest lucru? Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. O să-i dau cuvântul acum. Domnului Cercas, în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar pentru că a stat cu noi uh, la această oră atât de târzie și vă mulțumesc că ați spus că este un subiect important pentru dumneavoastră, așa cum este și pentru mulți dintre noi. Comisia noastră este foarte îngrijorată și nu vreau să fiu nepoliticos, domnule uh, comisar, dar comisia noastră este îngrijorată pentru că ne îndoim că Comisia Europeană acordă suficient de multă importanță acestei uh, probleme. Politica pe care am avut-o până în 2012 E, va fi lipsită de conținut, așa cum ați spus, s-au făcut deja toate evaluările, toate consultările au fost pozitive și atunci întrebarea este de ce această întârziere? Măcar dacă ne-ați putea da o dată clară când va fi aplicată, când va fi uh, adusă această strategie în fața noastră. Un moment de criză cum ar spune unii antreprenori, nu este un moment în care să împovărăm uh, firmele cu și mai multe obligații. Dar există din ce în ce mai multe accidente de muncă. Am primit o vizită a sindicaliștilor la Parlament ieri, care ne-au spus că au existat șase accidente uh, soldate cu deces în Spania. Uh, există oameni care au depășit vârsta de 70 de ani și care au fost nevoiți să se întoarcă la lucru pentru că nu uh, se puteau întreține. Deci vorbim despre situația oamenilor și despre viața acestora și atunci când apar aceste riscuri, viața lor este periclitată. Ne s-au promis multe lucruri, cum ar fi directiva în ceea ce privește substanțele cu efecte mutage, uh, mutagenice și multe alte directive și o să vă reamintesc de articolul 33 din Carta Drepturilor Omului. Există multe întrebări acum și foarte puține răspunsuri. Și pericolul este ca în loc să avem o situație îmbunătățită, o să avem o situație înrăutățită și asta va discredita instituțiile europene și îi va supăra și pe lucrători care nu vor considera că Europa este o soluție la problemele lor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Harkin, două minute. Thank the commissioner. Doresc să-i mulțumesc domnului comisar pentru un răspuns care însă este dezamăgitor. Avem nevoie de o strategie europeană, din multe motive, și avem nevoie de o strategie acum. Fără o strategie, programele naționale nu pot merge mai departe, nu în același ritm punerea în aplicare poate da greș și, de asemenea, nu e văzută ca o prioritate introducerea unei culturi a prevenirii accidentelor. Pentru mine, o astfel de abordare ar reprezenta o componentă esențială și dacă lucrurile nu merg bine din acest punct de vedere în statele membre, nu putem ajunge nicăieri nu avem strategie, nu avem uniformitate, nu avem o punere în aplicare la, de plan general european, nu avem plus valoare. Dimensiunea europeană devine mai puțin importantă. Tot așa, dacă dispare de pe ordinea de zi, e greu de a o reintroduce. Sigur, când există constrângeri financiare, e ușor să renunți tocmai la așa ceva. Uiți că această, acest demers este investiție, nu un cost. Oamenii se confruntă cu nivele sporite de stres. A fost un scandal recent la Londra, în materie de ore suplimentare lucrate. E nevoie de a se schimba mentalitatea, mai ales în industria serviciilor financiare, în materie de orar de lucru și condiții de muncă. Și întrebarea mea, unde este această cultură a prevenirii accidentelor? Dacă nu avem o strategie europeană, nu avem nimic. În Irlanda, tinerii medici vor intra în grevă pentru că nu s-a pus în aplicare directiva referitor la timpul de lucru. E rău pentru pacienți, e rău pentru doctori. Știu că nu vorbim aici de punerea în aplicare a directivelor, dar nu, dacă nu avem această cultură, nu avem nici prevenție. O strategie europeană, din acest punct de vedere, ar fi esențială. În prezent, nivelul stresului a crescut considerabil. Oamenii se tem pentru locul de muncă, nu mai au garanții, asta exacerbează probleme psihosociale. Dacă am avea o strategie europeană, am putea face față mai bine noilor presiuni. Și în final, salut acordul care decurge din directiva privind câmpurile electromagnetice. Însă, ca și antevorbitorii mei, trebuie să vă spun că mai sunt multe obstacole de îndepărtat. Mulțumim doamnei Harkin, spune președintele, în numele verzilor. Am să-i dau cuvântul doamnei Deli, un minut jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Decembrie 2011, acest Parlament a votat cu mare majoritate raportul meu privind evaluarea strategiei europene în domeniul sănătății eh, și siguranței la locul de muncă pentru uh, perioada 2007-2012. Acel raport își atrăgea un semnal de alarmă în legătură cu condițiile uh, de muncă în Europa care erau îngrijorătoare la 5 secunde odată un lucrător este victima uh, unui accident la locul de muncă și uh, există uh, chiar uh, decese la două, ore și jumătate, la două minute și jumătate în Europa. Deci, uh, în urma acelui raport, Comisia practic a tăcut, nu a înnoit strategia sa în acest domeniu, ceea ce este foarte îngrijorător. Există o nesiguranță juridică din acest domeniu. Europa nu are o coordonare pe plan continental în domeniul sănătății la locul de muncă. Comisia ne spune că sănătatea la locul de muncă nu este o prioritate. De ce? Pentru că, de fapt, costă prea mult. Imaginați-vă. Noi, ecologiștii, spunem foarte clar, nu suntem de acord cu dumneavoastră. Noi cerem uh, de îndată o nouă strategie în acest domeniu care trebuie să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2014 uh, trebuie să existe de asemenea uh, combaterea afecțiunilor musculare și ale scheletului lucrătorilor, pentru că um, este o atitudine de-a dreptul imorală să închizi ochii față de aceste uh, probleme la locul de muncă, față de accidentele la locul de muncă. Este uh, vorba uh, de 500 de miliarde de euro care să fie investite în acest domeniu al siguranței pentru a proteja toți lucrătorii europeni. Lucrătorii nu trebuie să își piardă viața uh, pentru a-și câștiga existența noi avem nevoie de această strategie europeană și contăm pe dumneavoastră, domnule comisar. Mulțumim și încheiem aceste intervenții prin uh, intervenția doamnei Zuber de un minut. Președinte, Luxemburgul, în últimos... Mulțumesc, domnule președinte. Luxemburgul în ultimii doi ani a văzut o companie de construcții care s-a angajat într-o formă modernă de sclavie. Recrutează lucrători portughezi la granița între Franța și Luxemburg, nu le dau salariul minim și îi țin în condiții inumane. Această companie a primit mai bine de 67.000 de euro de la Fondul Social European. Acest lucru este un scandal și nu reprezintă un caz unic. Astăzi, în Uniunea Europeană, lucrătorii sunt obligați eh, cel mai adesea să lucreze în orice condiții. În secolul 20, lucrează în secolul 21, dar în condiții de secol 19. Foarte adesea, condițiile de lucru sunt amenințate, având în vedere tendința pe care o vedem. Dar nu avem toate datele necesare și cred că e cazul să fim foarte stricți. Știm că există multe cazuri de accidente care nu sunt niciodată raportate autorităților și mulți lucrători trăiesc în cuteamă. teamă. Uh, trebuie să avem investiții publice, trebuie să avem o monitorizare clară, trebuie să luptăm împotriva ocupării precare, pentru că asta merge întotdeauna mână în mână cu riscul de accidente și cu problemele de sănătate. Toate acestea sunt probleme urgente care trebuie să fie integrate în politicile europene, pentru că sănătatea și demnitatea lucrătorilor nu mai sunt atât de importante ca pe vremuri, din păcate. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum o să ascultăm și părerea uh, deputaților care vorbesc în nume propriu. Începem cu doamna Edith Bauer, două minute. a Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule comisar. Siguranța și sănătatea la locul de muncă sunt lucruri importante în sine, dar dincolo de asta, contribuie și la neutralitate concurențială. Comisia asigură o concurență echitabilă la nivelul Uniunii Europene, dar nu are o strategie clară. Tendințele sunt încurajatoare, dar nu ne putem culca pe lauri, pentru că, sigur, numărul accidentelor scade pentru că scad locurile de muncă. 53% dintre angajați au probleme cu accidentele la locul de muncă. Riscurile la locul de muncă sunt mai mari decât riscurile în viața cotidiană. Este adevărat, mai ales pentru IMM-uri. Condițiile de muncă se schimbă, apar noi tehnologii, însă există și alți factori echipamentul se învechește și apar tot felul de riscuri. S-ar putea prezenta multe cifre aici. În 261 de milioane de angajați, 2,5 milioane sunt afectați de accidente la locul de muncă și mii își pierd viața. Am citit că în Slovacia am avut chiar astăzi un accident fatal. Mii de oameni își pierd viața de pe urma acestor accidente. În plus, uităm adesea că există riscuri considerabile la locul de muncă. 90.000 de oameni au ajuns să aibă dizabilități din cauza acestor accidente și apoi se acumulează problemele. Concediile medicale, ar trebui să fie incluse în legislația europeană, la fel și concediile de maternitate. De aceea considerăm că e necesar să se formuleze o nouă strategie la nivelul Comisiei Europene pentru a reduce volumul noilor amenințări. Vă rog să faceți asta. Mulțumesc, Edith. Doamna Estrela, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Parlamentul European este foarte preocupat de uh, strategia privind uh, sănătatea și siguranța locului de muncă. Este o strategie prioritară și uh, prima strategie din acest punct de vedere a fost dezvoltată în anul 2002. Era normal ca în anul 2012 să fi primit o altă strategie. Vă întreb când o vom primi de fapt și cărui fapt îi se datorează întârzierea, pentru că noi credem că o asemenea strategie ar trebui să fie adoptată cât mai repede în folosul cetățenilor. Legislația de asemenea pentru protecția femeilor însărcinate, pentru femeilor care își hrănesc pruncii la sân, trebuie să fie îmbunătățită. Eu sunt raportoare în acest domeniu și în 2010 Parlamentul European a adoptat raportul meu. Din păcate însă, după aceea documentul a fost blocat în Consiliu și Comisia nu a mai întreprins nimic în acest domeniu. este un exemplu legat de dificultățile pe care le întâmpinăm pentru uh, a putea finaliza demersurile noastre. Deci este acum nevoie și de o legislație pentru protejarea lucrătorilor împotriva îmbolnăvirilor reumatice, musculare sau ale scheletului care afectează un număr mare de lucrători și este o problemă în sistemul nostru de asigurare a sănătății. Există de asemenea probleme absențelor datorate îmbolnăvirii, eh, absențelor de la locul de muncă da, datorate acestor eh, suferințe ale eh, musculaturii și scheletului. Deci, este clar că avem nevoie de o nouă strategie care să corespundă uh, noilor realități, modul în care societățile noastre au evoluat. Mulțumesc pentru două minute, doamna Iasovițca. Dziękuję, panie przewodniczący domnule președinte, domnilor și domnilor. În ciuda mai multor schimbări de tratat, Uniunea Europeană are în continuare competențe împărtășite cu statele membre atunci când vorbim despre ocupare și despre sănătate publică. Multe state membre sunt în continuare reticente să adopte standarde mai evoluate în acest domeniu. Și cred că problema sănătății și siguranței la locul de muncă demonstrează foarte bine că măsurile luate la nivel european, uh, care au început să fie aplicate din 1968, sunt posibile și dezirabile. Și um, întotdeauna aceste lucruri au fost obținute prin instrumente uh, neconstrângătoare, neobligatorii. Strategia care a fost adoptată a permis îmbunătățirea legislației în vigoare. Cred, deci, că Uh, e necesar să lucrăm în continuare în anii care urmează și mă uimește în acest context faptul că Comisia întârzie să ne prezinte o nouă strategie. Uh, măsurile care încearcă să îmbunătățească sănătatea și siguranța la locul de muncă sunt necesare pentru a atinge obiectivele uh, pe care le-am stabilit pentru anul 2020. Având în vedere tendințele de îmbătrânire ale populației, și uh, lungirea perioadei profesionale de viața oamenilor, trebuie să adoptăm la nivel european măsuri care să permită uh, persoanelor uh, trecute de 55 de ani, spre exemplu, să iasă la pensie. Trebuie să uh, avem măsuri de prevenire uh, în domeniul siguranței și sănătății la locul de muncă și trebuie să uh, ne adresăm și tinerilor cu măsuri specifice care ar permite, spre exemplu, să îmbunătățească mobilitatea profesională a acestora. Există și schimbări tehnologice care apar foarte repede, ceea ce influențează în mod clar situația uh, sănătății și securității la locul de muncă. Comisia Europeană am spus de mai multe ori că strategia 2007-2012 a adus rezultate pozitive pretutindeni în Uniunea Europeană, dar că există domenii care uh, trebuie îmbunătățite în continuare și în acest context, de ce nu avem o nouă strategie pentru anii 2013-2020, așa cum s-a anunțat? Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, stimată colegă. O ultimă intervenție, un minut, doamna Costello. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu spusele colegilor de la Ocuparea Forței de Muncă în legătură cu întârzierile a, care s-au înregistrat atunci când a fost vorba de formularea acestei strategii. Foarte multe accidente au loc, 48 fatale în Irlanda, doi copii E nevoie, evident, de o nouă strategie pentru această siguranță la locul de muncă. În ritmul actual nu o să avem nimic până în 2014. Așa ceva nu este inacceptabil. De ce avem o astfel de strategie? Se folosesc mai multe chimicale, forța de muncă îmbătrânește, bolile uh, sistemului muscular și, schele- și a scheletului au crescut ca număr. E nevoie de o nouă strategie. Aceste măsuri sunt bune, protejează modelul social, dar sunt bune și pentru firme, pentru, pentru că aceste politici îmbunătățesc activitatea, reduc absenteismul, și sporesc satisfacția la locul de muncă. Haideți să nu mai dăm vina pe criză, să nu mai prevalăm de criză ca un pretext sau ca o scuză. Nu, e nevoie să avem o strategie care, într-adevăr, să fie demnă de secolul 21. Domnule comisar, prea mult au durat aceste întârzieri. E timpul ca Uniunea Europeană să formuleze o nouă strategie. Mulțumim, doamne Costello. Președintele, doreați să puneți o întrebare? O întrebare doamnei Emer? Sau vreți să vorbiți la Catch the Eye? Cartonaș albastru, o întrebare pentru doamna Costello? În acest caz, Da, colega noastră din Croația uh, trebuie felicitată pentru, pentru participare, însă trebuie să învețe cum să lucreze. Aveți un cartonaș alt pe care trebuie să ridicați dacă vreți să vă înscrieți la Catch the Eye. Însă, sigur, vă dăm cuvântul acum, aveți un minut și vă felicit că vă interesează această chestiune. Mulțumesc, domnule președinte. Conform ultimelor date, aproximativ 4 milioane de europeni au suferit accidente la locuri de muncă, 5.000 mii și-au pierdut chiar viața. Sunt cifre foarte îngrijorătoare care demonstrează că există lucrători care fie nu cunosc regulile de protecție la locul de muncă, care nu cunosc importanța necesității de a-și proteja sănătatea la locul de muncă. Prevenirea trebuie să fie opțiunea noastră, trebuie să protejăm viața, sănătatea lucrătorilor noștri Bineînțeles că există și uh, consecințe economice, uh, necesitatea de uh, a investi în acest domeniu. Um, uh, media concediilor uh, medicale pe an este uh, de 10 zile pentru fiecare lucrător. Tocmai de aceea eu cred că trebuie să uh, adaptăm strategia noastră pentru a avea o abordare unică pe plan european vis-a-vis -vis de sănătatea la locul de muncă. Mulțumesc foarte mult. Iar acum îi dau cuvântul comisarului pentru a trage uh, concluziile pe marginea acestei dezbateri. De, uh, am avut 11 uh, luări de cuvânt. Din acestea 11, 9 uh, uh, au fost susținute de către femei. Este chiar o participare relevantă care merită să fie reținută. Din 11 intervenții, 9 au fost ale unor eurodeputate. Este remarcabil acest lucru tomado la palabra. Ha habido dos, dos hombres que han tomado la palabra. Uh, poate că uh, uh, au fost mai mulți bărbați în sală, dar nu au vorbit toți. Bun. Deci, acum uh, trebuie să îi dăm uh, cuvântul comisarului. Deci, încă o dată, însă, remarc uh, această statistică semnificativă. 9 din 11 intervenții au fost ale colegilor noastre. Vedem cât de angajate sunt ele pe plan social. Vă rog acum concluziile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că toată lumea care a participat la discuție, în special doamna Beres, care a pus întrebarea legată de uh, strategia europeană, Uh, trebuie să vă ofer un context mai larg. Ar trebui să fie clar pentru toată lumea că criza a provocat uh, probleme majore nu doar în ceea ce privește numărul de locuri de muncă din Europa, ci și în ceea ce privește condițiile de lucru. Și trebuie, într-adevăr, să accelerăm munca noastră pentru a îmbunătăți condițiile de muncă în Uniunea Europeană pentru toate categoriile de lucrători. În ultimii ani, Comisia a fost în dialog constant cu toți actorii implicați în acest domeniu de sănătate și securitate în muncă mai ales datorită progreselor care s-au făcut legate de anumite, legate de anumite dosare, cum ar fi expunerea la câmpurile electromagnetice, spre exemplu. Salut sprijinul uh, din partea tuturor uh, partidelor și din partea tuturor uh, grupurilor politice care au fost uh, reprezentate în discuția de astăzi. Este un sprijin binevenit și fără acest sprijin cred că nu am fi avut nicio șansă să înregistrăm progres. Domnul Eri și doamna, ba- și doamna Bauer au făcut niște observații puternice legate uh, de faptul că acesta este un subiect care vizează și piața internă, concurența echitabilă în, pe piața internă, pe piața unică. Și acest lucru face ca siguranța la locul de muncă să, fie, să rămână în continuare o prioritate a UE. Dar vreau să subliniez și alte două aspecte. Unul dintre ele este dimensiunea externă Recent, probabil că ați aflat că în numele UE am participat la un dialog extrem de important eh, legat de siguranța la locul de muncă în țările în, curte, eh, în curs de dezvoltare. Eh, accidentele din Bangladesh, spre exemplu, necesită o reacție puternică și coerentă din partea regiunilor dezvoltate, în special UE, uh, și noi am uh, fost în fruntea reacției comunității internaționale față de aceste accidente tragice. Dar este important să subliniem că ne putem păstra credibilitatea în acest domeniu doar dacă continuăm să uh, acționăm într-un mod consecvent în cadrul Uniunii Europene și în toate statele membre care participă la piața unică. Cred că doamna Costello a subliniat un aspect extrem de important, și anume legătura între siguranța și sănătatea la locurile muncă și schimbările demografice. Într-adevăr, Europa are o forță de muncă care este în scădere și în îmbătrânire și pentru a ne asigura că această forță de muncă rămâne și competitivă și poate să contribuie la prosperitate în deceniile următoare, avem într-adevăr nevoie să investim în siguranță și sănătate pentru că va da rezultate. În ceea ce privește bolile sistemului muscular și ale celui osos, nu am nevoie să fiu educat. Uh, uh, vorbesc uh, din experiență și am văzut care sunt efectele negative ale acestor fenomene. Și, într-adevăr, criza n-ar trebui să fie o scuză. N-ar trebui să avem numai soluții pe termen scurt. Trebuie să ne gândim pe termen lung și să vedem meritele pe termen lung ale acestor politici. Totuși, întrebarea cheie în această strategie este plus valoarea. Într-un moment în care statele membre fac progrese în ceea ce privește expunerea la fumul de tutun, spre exemplu, acolo unde se registrează progrese la nivelul statelor membre și există și o evoluție a bunelor practici la nivel corporatist. Pentru că, într-adevăr, siguranța și sănătatea la locul de muncă reprezintă o investiție, nu doar o cheltuială. Avem și o sarcină importantă de a pune în aplicare legislația existentă de la nivel european și, în mod clar, statele membre nu au pus în aplicare această legislație în mod unitar. Dar trebuie să ținem cont de legislația actuală și de strategiile anterioare. Totuși, personal, eu nu am nicio îndoială în ceea ce privește importanța măsurilor viitoare în acest domeniu și astăzi dimineața, domnul președinte Barroso a subliniat importanța strategiei Europa 2020 pentru viitoarele măsuri întreprinse de comisie și această strategie, după cum știți, are o, și o țintă numerică legată de Uh, rata de ocupare care ar trebui să crească la 75%. Cred că niște politici puternice la nivel UE și la nivelul statelor membre în domeniul sănătății și securității la locul de muncă pot contribui, pot fi chiar un element cheie al eforturilor de a obține această rată de ocupare de 75% și țările care au deja o rată de ocupare de 75% sau mai mare au uh, cele mai bune practici în ceea ce privește domeniul sănătății și securității la locul de muncă. Totuși, domnul Barroso a vorbit și despre lipsa de hotărâre ca un risc major care amenință Europa zilelor noastre. Ceea ce pot să vă spun este că lipsa de hotărâre Um, care reprezintă un mare risc se aplică acestui domeniu de politici, dar cu sprijinul uh, Parlamentului European poate reușim să depășim acest obstacol. Mulțumesc. Eu Vă mulțumesc, domnule comisar. Am primit o moțiune de rezoluție pentru a finaliza această discuție. Votul va avea loc mâine.